ședința plenară din această dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este declarația Consiliului cu privire la temeiul juridic pentru mecanismul de evaluare Schengen. Aș vrea să vă atrag atenția la începutul acestei ședințe că la această dezbatere nu există procedura luărilor de cuvânt spontane catch the eye la sfârșit. Äh, domnule Verhofstadt, vă rog să vă calmați pentru că microfonul dumneavoastră este deschis și puteți să vă apărați astfel de atacuri ulterioare. Bună dimineața și bine ați venit, domnule ministru Boscov, în calitate de reprezentant uh, al Consiliului. Bună dimineața, doamnă comisar Malmström. M-am pus de acord cu doamna Malmström ca să-i dăm dumneai cuvântul după președinții de grupuri și de aceea vom proceda în felul următor. Voi da cuvântul mai întâi președintelui uh, Consiliului uh, Justiților, uh, Ministrul de Justiție, domnul Boscov. Aveți cuvântul mai întâi, domnule Boscov. Ærede er formand for europa Uh... Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat posibilitatea să intervin în această dezbatere pe marginea dezbaterii acestea atât de importante. Este vorba de o decizie